și injuste asupra interpreților. Vă informăm că, din păcate, azi nu vom acorda depășiri. Vă mulțumim. Back to you on uh, interinstitutional negotiation. Mulțumesc. Acum am să vă uh, relatez uh, rezultatele negocierilor interinstituționale. Discutăm doar de un singur punct și anume locul în care se va afla sediul uh, EMA. Al treilea dialog tripartit a avut loc ieri am discutat împreună cu echipa de negociere a Comisiei Econ în legătură cu sediul Agenției Europene pentru Medicamente, în cazul nostru, și în cazul Econ, Agenția Bancară Europeană. S-au făcut propuneri din partea ambelor comisii cu privire la dispozițiile textului. Parlamentul și-a reiterat angajamentul politic Uh, solicitând un astfel de angajament din partea tuturor instituțiilor în legătură cu accelerarea procedurilor pentru alegerea sediilor uh, organismelor europene și a solicitat ca Parlamentul să fie implicat în toate etapele procedurii. Consiliul a prezentat o declarație în urma reuniunii Coreper la care Parlamentul a reacționat uh, menționând explicit nevoia unei declarații comune cu o procedură adecvată de selecție. Președinția a prezentat propunerile de compromis, arătând că acestea se depășesc mandatul său și ne-a spus că se va strădui să încheie dosarul în procedură scrisă după consultări ulterioare în cadrul Coreper. Asta în ceea ce privește negocierile interinstituționale în curs. Putem acum să trecem la voturi. Sper că toată lumea are cartela de vot inserată în consolă. Mai întâi votăm pe marginea punerii în aplicare a regulamentului privind dispozitivele medicale și dispozitivele medicale in vitro. Votăm electronic, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Acum votăm pe marginea proiectului de raport al Parlamentului propunere de regulament în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii Europene a băuturii șoșu de unică distilație uh, numai cine a băut așa ceva poate să voteze, să știți. Dacă avem quorum, nu știu. În orice caz, să votăm. Am deschis votul. Am închis votul. Să adoptăm. Votăm acum pe marginea unui aviz privind planul de multianual de redresare a stocului de uh, pește spadă din Mediterana, regulamentul de modificare 1967 din 2006 și respectiv 2017 din 2017. Amendamentul 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 16. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, pen, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm pe marginea avizului astfel modificată. Votăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm acum, pe marginea unui raport din proprie inițiativă privind punerea în aplicare a uh, produselor fitosanitare, regulamentul respectiv, uh, raportor domnul Poț, Amendamentul 15 pentru împotrivă abțineri respins. 59 pentru împotrivă abțineri respins. 63 pentru împotrivă abțineri respins. 62 pentru împotrivă abțineri respins. 60 pentru împotrivă abțineri respins. 61 pentru împotrivă abțineri respins. Agri 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 64. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 38. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 69 devine caduc. 70 pentru, împotrivă. Abțineri. N-am văzut toate mâinile care s-au ridicat, deci verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 72 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 72. Am închis votul. Respins. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 74. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 76. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 80. Pentru amendamentul 80. Împotrivă. Abțineri. Respins. 82. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic la 82. Am închis votul. Se adoptă. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Agri 15 pentru. Împotrivă. Verificăm Agri 15. Am închis votul. Se respinge. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Agri 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Îmi cer scuze, verificăm electronic. Am închis votul. Se adoptă. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 4 cu amendament oral din partea PPE. Dacă e cineva împotriva acestui amendament oral, nu? Atunci votăm pe marginea amendamentului oral la alinatul 4. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 103. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 105. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 22 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Agri 22, am deschis votul. Am închis votul. Respins. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Agri 23. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 117. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 118. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 118. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Agri 35. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137. Pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. 137. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 128. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 138. Am deschis votul. E foarte strânsă uh, rezultatul. Mereu a fost așa, deci se adoptă. 141 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 141. Am închis votul. Se adoptă. 140 devine caduc. 139. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 144 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. 148. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm Agri 10. Am deschis votul. Am închis votul. să adoptă. Agri 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la Agri 12. Am închis votul. Se adoptă. Agri 16 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Agri 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e aceeași situație, dar mai bine verificăm pentru că e așa de strâns votul. Am deschis votul. E aceeași situație ca în cazul amendamentului agri care a trecut, da, cu un vot. Deci, se adoptă. Agri 19. cine pentru? Împotrivă abțineri, respins. Agri 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 24, cine pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că e la diferență de un vot, dar mai bine verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Un vot diferență, deci se adoptă. Agri 30 pentru, împotrivă, abțineri. PP, nu v-am vedeam. A fost pentru. Hai să o luăm încă o dată. Agri 30 pentru, sau Agri 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 149 pentru, împotriva, abțineri, respins. 151 pentru, împotriva, abțineri, respins. 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 158 și Agri 31. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 167. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 18 pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm. Nu i-am văzut pe cei de la alte de data asta. Sunteți pentru, deci cred că o să treacă. Am închis votul. Da, a trecut cu un dop, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182. cine pentru? Nu, devine caduc. Așa este. Trecem la 172. cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 15. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 219 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următorul devine caduc. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 201 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri, respins. Nu, nu se poate. PP-ul a ridicat mâna împotriva compromisului 18? Nu, pur și simplu ați întârziat, ați ridicat cu întârziere mâna. Deci se adoptă. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. A, aici e o diferență de opinii. N-ar fi trebuit să răstați în rândul întâi atunci. Deci, tocmai s-a adoptat compromisul 19. 213. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 215. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă în mod uluitor. 216. Cine-i pentru? Abstentions check to 16. Împotriva abțineri verificăm 216. Am închis votul. doi pentru. Împotrivă. ECR-ul e împotrivă? atunci e respins. Agripa 40, cei pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. 224 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 225 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 226 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, vă rog, doamna Grostet? Compromisul 1. Bun, verificăm electronic. Atunci desch am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 56 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm la 56. Am închis votul. Se adoptă. Acesta devine caduc. Compromisul 2. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la 22. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă. Compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Bine. Verificăm electronic. Am deschis votul la 28. Am închis votul. Se adoptă. 29 devine caduc. Amendamentele 30 și 31. 30 și 31, cine ai pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Am închis votul. Respinse. 32. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 45. Am închis votul. Respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, îmi complicați viața, hotărâți-vă pentru cine votați. Să alegem, să verificăm 48, îmi cer scuze, dar tot se întâmplă niște schimbări strategice la nivelul voturilor. ECR-ul și cu S și D și verzii cu PP-ul. Am închis votul. Am pierdut, domnule Aicaut. Amendamentul 48. 50 pentru, împotriva, abțineri, respins. 51 pentru, împotriva, abțineri, s-a adoptat. 52 pentru, împotriva, abțineri, verificăm la 52. Am închis votul. să respingem. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm electronic. Ok. Am închis votul. Respins. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 57. Cincizeci și șapte. Oameni buni, 57. Vreți să reluăm votul? Bun, încă o dată atunci. Asta vreți. La 57 deschidem votul. Deci 57 verificăm electronic, acum închidem votul și se adoptă. Și acum votăm pe marginea întregului text, pe marginea întregului raport. Am deschis votul electronic. Închid votul electronic și se adoptă. Acesta a fost foarte controversatul raport al domnului Poț. Rezultatul nu a fost obținut cu o majoritate copleșitoare și cred că o să fie destul de greu și la votul în plen. Prin urmare, trecem la următorul punct. O strategie europeană pentru materialele plastice în economia circulară. E un raport din propria inițiativă. Începem cu compromisul întâi. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 118 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 120 pentru,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 împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O 167 pentru, împotrivă. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. PPP-ul și EPP...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 Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 211 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Da, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 212 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 360 pentru, împotrivă, abțineri. Doriți să verificăm? Eu aș spune că se respinge, dar haideți să vedem. Verificare. S-a închis votul și se respinge. 367, 357 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 272 pe două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 320 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 340 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 343, a doua parte. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 358, pe două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă.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 Compromisul 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Pes Comisia de pescuit, paragraful 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Pești, a doua parte aliniatul 1, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 469 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 469. S-a închis votul și se respinge 33. Compromisul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la trimitere. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 13 pentru, nu, devine caduc. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem, votăm în bloc. 4, 5, 6, 7. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 17, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru. Haideți să verificăm la 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate bună. Însă a existat o întrerupere, de aceea am vrut să verific. La 11, 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă, PP-ul, stați împotrivă. Haideți să repetăm 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm. Verificăm la 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm la 27. S-a închis votul. Se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Aș spune că se respinge. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 35 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 64 pentru, împotriva abțineri se respinge, 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. Pești, considerent F, pentru, împotriva abțineri se adoptă, la G, pentru, împotriva abțineri se adoptă, H, pentru, împotriva abțineri se adoptă, I, I pe două părți, prima parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot final pe întregul document. Vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări pentru atât de multe amendamente de compromis la acest raport. Bine. Un alt raport din propria inițiativă, infrastructura pentru combustibile alternativi în Uniunea Europeană. Un aviz pentru TRAN. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a închis votul, se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, abțineri, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, nu, devine caduc. Trecem la 32 pentru, împotrivă, abțineri. de a fost împotrivă. Bun, deci se adoptă. Erau pentru 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, alde împotrivă, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri. Socialiștii sunteți pentru? Verificăm.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pe părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 69. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 71 pentru. Împotrivă abțineri. ECR-ul se adoptă. Compromisul 6 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, vot final pe întregul document, vot electronic. S-a închis votul și se adoptă. Now we vote on... Trecem la următorul punct. Avem un aviz, reguli și proceduri pentru conformitatea și punerea în aplicare a legislație europene de armonizare cu privire la produse. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. PP-ul e divizat sau e împotrivă? Repetăm. 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Alde? Atunci se adoptă. 67. Prima parte. 57. Prima parte. S-a deschis votul. Doriți să votați? Toată lumea dorește să voteze? S-a închis votul. Cât patru dintre dumneavoastră nu vor să voteze din câte văd. Se adoptă. Dacă ar fi votat toată lumea, ar fi fost un mult mai strâns. Patru n-au vrut. 50, 67, eh, cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Com amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm. 76. Da. Și s-a închis votul. Se adoptă. 77 și 78. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 79 și aici votăm că se adoptase celălalt. Da, bine. E în regulă. 79 și 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm toate acestea? Bun. 81. Cine este pentru? Uh, împotrivă. Abțineri se adoptă. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 83 nu? Nu. Care? 84 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86 și 87 cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 93 și 94. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 96. Cine este pentru? Împotriva. Poftiți? Dar era identic cu cel anterior de pe pagina cealaltă și de ce nu l-am mai menționat. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 97. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 98. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm electronic compromisul acesta. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11, 111, 112, este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 și 107, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 108, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 109, cine este pentru, împotriva, Abțineri se respinge. 110. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 111 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 112 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 113 pentru, împotriva. Verificăm la 113. Alde nu a ridicat mâna. Așadar, habar n-am. S-a închis votul. Se adoptă. 114 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru împotriva abțineri. Alde ce face este împotrivă. Atunci voi spune că se respinge. Amendamentul 116 și 117 este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. E vina lui Alde dacă nu așa stă realitatea. S-a închis votul. Se respinge într-adevăr. Trecem la 119. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotriva, abțineri, nu știu. Verificăm electronic 120. S-a închis votul. Se adoptă. 123 pentru, 123 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 128 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, verificăm electronic, la 18. S-a închis votul. Se adoptă. 129. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 131. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 135, 136. Cine este pentru? Împotriva. S și D. Sunteți pentru? Atunci se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, alde, se adoptă. Verificăm electronic. 139. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 140 și 141. Sunt caduce. 142. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. Se respinge. 23 și 143. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 144. Da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 145 pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a închis votul, se adoptă. 146 pentru. Împotriva. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 148 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 149 și 150. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 151. Poftit? Cu amendament oral. Vă opuneți acest amendament oral? Nu. Atunci votăm 151 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 152 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 153 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 154. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotriva, se respinge. 163 pentru, ă, în două părți, adică prima parte cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm prima parte, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. A doua parte cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 164 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 165 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri. Deci de se opune, atunci vom verifica. S-a închis votul. Se adoptă. 166. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 166. S-a închis votul. Se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 169 pentru, împotriva, abțineri, alde, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 169. A fost votat deja. Amendamentul 32. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. 33. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. 34. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. 170. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 107, nu, 172, cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm 172. S-a închis votul, se adoptă. 173 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 174 și 176, cine este pentru, împotriva, Abțineri se adoptă. 36 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 175 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 39 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 41 și 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot pe părți la 44. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Alde. Este pentru. Se adoptă. În momentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. 51. Pentru, împotriva, abține, se adoptă, uh, respins. 52. Pentru, împotriva, se respinge. 53. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, Împotriva. Abțineri se respinge. 4. Verificăm. 56. Verificăm. S-a închis votul. Am greșit cu un vot eu. Se adoptă totuși. Am crezut că a fost aceeași majoritate ca la celălalt. Amendamentul 4. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bun, acum trecem la votul final. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Asta a fost ultimul? Chiar? Chiar? Să mai verificăm. Nu, acum urmează următorul. protejarea pieței interne și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale comerțului ilegal cu animalele companiei. E vorba de o rezoluție pe un subiect foarte important, cu adevărat important. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Ce înseamnă aceste culori? Votăm sau nu? Votăm. E un vot în bloc. Urmează 33, vot în bloc, așa scrie aici. Cine este pentru? 33, împotriva, abțineri se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 38 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 46 pentru, Împotriva. abțineri, se respinge. 47 pentru, Împotriva. abțineri, se respinge. 48 pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. 49 pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. Sau nu? Haideți să verificăm la 49. S-a deschis votul. And it's closed. Am închis votul. Se adoptă. Uh, 50. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. ECR pentru. Se adoptă. Doriți să verificăm? Nu. Trecem la 54. Pentru. Îmi ce scuze, doamnă Summer? La care vă referiți? La 50. Bun, să verificăm 50 atunci. Am deschis votul, am închis votul. Se adoptă. Trecem la 54. Da? Votăm la 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 și 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu care e rezultatul aici. Na, n-a fost clar, așa că vă rog să votăm electronic. Am deschis votul. Închis votul. Și cu o majoritate mare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 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu, la 81 nu-mi dau seama. Votăm electronic. Am închis votul. Se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm la 89. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem la 93 și pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 și 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerent amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 16 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă.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 20, 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 32 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Now we vote final vote. Votăm pe marginea întregii rezoluții. Votul. Am deschis votul electronic. Am închis votul și se adoptă. Cu acestea se încheie sesiunea de vot de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Enjoy the lunch. I hear that we have... Și vă doresc poftă bună, pentru că înțeleg că luăm acum pauză. Vă rog să reveniți în sală la ora 14 și 30 de minute, pentru că ne vom întâlni cu ministrul de uh, și pe tema mediului și pe tema sănătății la 14 și 30. Până atunci, poftă bună!